colegi putem trece la explicațiile de vot? Vă rog, vă rog cei care mai aveți de discutat începem explicațiile de vot. raportul Mariel de sarnez dau cuvântul domnului caputo. signor presidente onorevoli colleghi oggi ho votato contro l'importazione aggiuntiva senza dazi nell'unione europea di trentacinque zero tonnellate di olio di olivo tunisino perché si tratta di una scelta sbagliata che non aiuta i produttori tunisini. aceasta este o alegere greșită care nu va ajuta tunisia și va duce mai multă fraudă și va dăuna producătorilor europeni, mai ales uh, celor uh, italieni, mai ales în regiunea Impulia, care se confruntă deja cu dificultăți. În 2015, importurile Tunisiei către Italia au crescut semnificativ. Deja există 56.000 ă, de tone permise în conformitate cu acordul actual și ă, cred că frauda va crește, iar originea produselor va fi înșelătoare și va duce la concurență neloială. Nu mă opun ajutorul dat Tunisia, dar nu este bine cum se face. Ar trebui să avem mai multă democrație în Tunisia. Nu e suficient să cumpărăm produse. Um, yes. Monsieur Golniș. Domnul Golniș. Foarte pe scurt, domnule președinte, am impresia că e o problemă cu interpretarea în limba franceză. Cel puțin eu nu am putut să urmăresc în limba franceză uh, ce a spus colegul meu. Colegii, colegii vor ține seama să rezolve această problemă. Uh, domnul Hannan nu este în sală. Domnul uh, Iar domnule președinte pe de o parte bucuria este foarte mare pentru că am, adoptat acest raport. Cele mai bune ajutoare de dezvoltare se referă la măsurile reciproce uh, pentru comerț, uh, pentru crearea de locuri de muncă, dezvoltarea economică, ceea ce generează bunăstare. Toate bune și frumoase până acum, dar uh, mai ales în ceea ce privește importul de produse agricole, Știm că există și daune colaterale pe piața internă, trebuie să facem trimitere și la acestea și mai ales în sectorul fructelor și legumelor, în Uniunea Europeană avem uh, o evoluție latentă de supraalimentare și de aceea acest lucru poate să genereze probleme în rândul exploatatorilor agricoli. În primul rând să conștientizăm problema și în al doilea rând să venim cu măsuri pentru susținerea agricultorilor europeni. Vă mulțumesc. Domnul Takula, Hanu, you have the floor. Arvoisa puhemies, kiitoksia. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mă refer la cooperarea cu Republica Tunisia. Este foarte important să oferim sprijin Tunisiei. Să le dăm sprijin, mai ales Um, pe calea lor înspre democrație. Avem nevoie mare de asta în uh, partea de nord a Africii, de fapt pe întreg continentul african. Și consider că ar trebui ca producția de ulei de măsline în sudul Europei să fie menținută, să ne îngrijim de calitate și producție și acolo. Avem acum uh, această zonă tarifară cu cote. Cred că ar fi fost de ajuns să menținem cotele de dinainte. Sunt de acord cu domnul Caputo și cu tot ce a spus despre acord. La raportul doamnei Grostet, domnul Mamikins. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere reprezintă o încercare a Uniunii Europene de a crea legislație privind sănătatea animalelor. Adesea se eh, creează medicamente nu numai în scop veterinar, ci și în scop uman. Această propunere de rezoluție încearcă îmbunătățirea accesul la medicamentele existente și sprijinirea inovării și dezvoltării, precum și combaterea rezistenței antibacteriene. Această chestiune a fost deja discutată în plenară săptămâna aceasta și am votat pentru. Nu iar. Este Iar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Agricultura își asumă răspunderea și trebuie într-adevăr să vedem ce se întâmplă cu medicamentele de uz veterinar și să fim atenți la două aspecte. Odată, uzul trebuie să fie proporțional, trebuie să se orienteze în funcție de bunăstarea animalului și trebuie să ne gândim și la potențialele efecte secundare, mai ales uh, în ceea ce privește domeniul, uh, în ceea ce privește pe oameni. să ne gândim la rezistența la antibiotice. Agricultura este doar o parte a problemei și, având în vedere că este parte dintr-un întreg, trebuie să rezolvăm uh, tot ceea ce apare aici. Cu acest uh, compromis găsim, uh, putem să ajungem la rezultate bune. Vrem să interzicem comerțul de antibiotice prin, pe internet, să minimizăm consumul de antibiotice, iar în ceea ce privește antibioticele de rezervă, am introdus o procedură de aprobare în două etape, ceea ce este foarte important pentru că limitează utilizarea acestor medicamente. Trecem acum la raportul domnului Tănăsescu și dau cuvântul domnului Pospișil. pane předsedající tento právní předpis souvisí s předchozím. domnule președinte acest punct are legătură și cu cel anterior. Este vorba despre produse medicamentoase veterinare. Mă bucur că se regăsește în directive acest subiect. Acum încercăm să reglementăm mai bine ceea ce este binevenit. Nu putem uh, să umflăm competențele Uniunii Europene și să reglementăm din ce în ce mai multe sectoare, ci ar trebui să reglementăm mai bine sectoarele unde reglementăm deja. Aceasta este ideea din spatele acestui regulament. Iată de ce am votat pentru uh, este să sprijine bunăstarea animalelor și mă bucur foarte mult că se bucură de sprijin. Paldies jums, priekšsēdētē, kungs. Apsveicams fakts, ka konkrēt... Mulțumesc, domnule președinte. Salut! Noua propunere pentru finanțarea Agenției pentru Medicamente și sunt de acord că rolul agenției în uh, ceea ce privește înregistrarea de produse pentru uzul veterinar ar trebui să fie îmbunătățit. Trebuie să fie un pas înainte. Acum uh, fiecare stat membru are propriul sistem și noi avem nevoie de un numitor comun. De asemenea, salut uh, schimbările care reduc competența Comisiei în așa fel încât să fim în procedura de codecizie. De asemenea, este foarte bine să vedem ce s-a întâmplat în trecut și este bine că vor fi revizuri la 5 ani. Domnul Hannan nu este, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. În completare la raportul de dinainte, doream, doream să spun că în principiu nu putem decât să fim de acord cu acest uh, raport. Mă bucură faptul că domeniul agriculturii este foarte transparent. Noi aici avem uh, Um, o transparență în acest domeniu. Suntem de acord cu procedura de transparență. Vreau însă să se țină cont de un lucru. Sunt câteva realități în domeniul veterinar și sunt câteva lucruri care trebuie transpuse și în medicina umană, pentru că în ceea ce privește Uh, rata de utilizare, informațiile, metodele de tratament, uh, foarte multe lucruri sunt neclare și efectiv nu primește anumite date sau uh, trebuie să faci un drum ocolitor pe lângă Casa de Asigurări de Sănătate. Deci, repet, este vorba și aici de utilizarea antibioticelor, care vizează absolut toate aspectele ce țin de viața socială și toată lumea trebuie să depună efort în domeniul veterinar și în domeniul medicinii umane să rezolve problema. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult. M-am bucurat că pot sprijini acest raport și mă bucur că a fost eh, adoptat. Eu admir foarte mult profesioniștii acestui sector care nu sunt suficient lăudați pentru activitatea lor, mai ales în Europa, unde trasabilitatea produselor alimentare de la fermă până în farfurie este bine pusă la punct și uh, aici acest lucru sprijină buna imagine pe care avem și vrem să o păstrăm. Iată de ce aceste propuneri sunt binevenite, vrem să ne asigurăm că se respectă întru totul regulile și așa cum a spus domnul Iar, pericolul uh, este că vânzările de pe internet nu sunt la nivelul pe care ne dorim, iar acest lucru trebuie analizat pentru a ne păstra bună reputație, bună reputație a produselor, dar și a meseriei, care este exemplară. Mulțumim și noi. Trecem acum la <clears throat> propunerile de rezoluție către o economie de succes bazată pe date. Uh, doamna Stiller Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Susțin pe de-a întregul această rezoluție cu privire la o economie bazată pe date, mai ales că e vorba de competențele digitale. Dacă vrem să capacităm cetățenii în așa fel încât să profite de posibilitățile lumii digitale, atunci avem nevoie de acțiune coordonată în rândul statelor membre. Este nevoie să existe educație digitală, training digital, la școală, la facultate, la locul de muncă, uh, sau la Clubul Pensionarilor. Niciodată n-au fost mai importante aceste aspecte, pentru că dacă nu avem competențe digitale, atunci nu putem uh, beneficia de pe urma uh, pieței unice digitale, cu crearea de locuri de muncă și susținerea economiei. Avem nevoie de competențe digitale, ele să fie nucleul la tot ceea ce facem. Uh, ministrul suedez, uh, premierul suedez a anunțat un summit special în, în acest sens și aș vrea și eu un summit digital pentru competențe, în așa fel încât niciun cetățean să nu fie uitat în această revoluție digitală. Mulțumesc! I also thank you, Mr. Mamikins. Thank you very much, Mr. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Um, în 2020, suma la care se va ajunge va fi de 60 de trilioane, ceea ce înseamnă o creștere de 60%. De... Deci, pentru 40 de zettabytes înseamnă că, pest, că pe cap de locuitor vom avea peste 2000 de gigabytes. Potențialul este uriaș și acest document trebuie deci sprijinit în interesul consumatorilor, al uh, um, profesioniștilor din toate domeniile, avem nevoie de informații mai clare pentru cetățeni, pentru Uniunea Europeană. Um, Uniunea Europeană, Comisia trebuie să facă aceste lucruri și aici este vorba despre inovare și investiții uh, la toate nivelurile. Mulțumesc. A fost foarte interesant că în acest raport a fost uh, o excepție pe lista de vot. Când uh, dumneavoastră n-ați știut dacă oamenii sunt pentru sau împotrivă. Împotriva unui amendament, amendamentul 26. Și cred că într-un fel nu-i corect. Eu cred că avem nevoie de dovezi până la urmă despre cum votează oamenii și asta la fiecare raport. Să știm câți oameni au votat, câți au fost pentru, câți au fost împotrivă la fiecare raport și ar trebui să facem această analiză pentru toate rapoartele pe viitor. Și dincolo de asta este un raport foarte important și în calitate de raportor eu uh, cred că Trebuie să progresăm. Da, aici I would like to, to tell you that the groups are asking, you know. Vreau să vă spun că grupurile au cerut sau cer de fiecare dată dacă votul este cu apel nominal sau nu, așa că nu fac decât să aplic ceea ce mi se cere aici. Da, nu v-am criticat, domnule președinte, dar am înțeles foarte bine ce doriți să spuneți. Da, vroiam uh, doar să spun că mi se pare că e bine să se știe cine ce a votat. Da, uh, sunt amendamente care merită să fie verificate, într-adevăr. Cealaltă propunere de rezoluție, situația din Eritrea, domnul Pospișil. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție care se ocupă de situația în Eritrea fiindcă situația în Eritrea este tragică. Eritrea este una dintre cele mai sărace țări din lume și are un regim totalitar care, care își consideră cetățenii care nu ține deloc la cetățenii săi, îi torturează, serviciul militar este permanent. Asta este țara cu cei mai mulți refugiați după Siria care vin în Europa și este o țară care uh, este care nu este neapărat zrunciată de război civil, ci uh, refugiații sunt mânați de regimul crud din această țară să fugă din țară. Uh, trebuie să cerem uh, autorităților să rezolve situația. Nu știu dacă va avea un efect asupra huntei, dar trebuie să se, să se spună acest lucru, fiind, chiar dacă nu va avea niciun efect. Domnul Mamikins, mulțumesc. Situația din Eritrea este gravă în ceea ce privește libertatea de exprimare, drepturile omului, situația resurselor. De fapt, nu există un sistem judiciar independent. Cetățenii din Eritrea cu vârsta între 18 și 50 de ani trebuie să meargă în armată în condiții deplorabile, mulți eh, devenind refugiați în Uniunea Europeană. Sunt cei care spun că Eritrea este un stat african. Au parțial de parte, de, dreptate, este o declarație în sine, dar din păcate Uniunea Europeană nu are marjă de manevră de a influența ceea ce se întâmplă acolo. Nu are cum să aibă un impact asupra acțiunilor guvernului, iar guvernul de la putere nu dă doi bani pe ce spunem noi aici, iar relațiile sunt foarte proaste acolo la nivelul vecinătății. Uh, Mulțumesc că am sprijinit această moțiune de rezoluție înaintată de grupul meu PPE, iar în ceea ce privește situația actuală în Eritrea, solicitările făcute autorităților de a uh, elibera prizonierii, de a pune capăt uh, serviciului permanent continuu, de a pune capăt uh, abolirilor și uh, evacuărilor și cerem uh, Eritrei să aplice dreptul la învățământ, fiindcă din cauza, din cauza acestor lucruri uh, lumea fuge din țară. Dezvoltarea nu se poate face și prosperitatea nu se poate face fără respectarea drepturilor uh, omului. Eu și partidul meu vrem să ne exprimăm îngrijorarea în ceea ce privește lipsa de uh, libertatea de exprimare și faptul că uh, prizonierii politici sunt încarcerați uh, încălcându-se statul de drept. Cerem um, eliberarea jurnalistului uh, Eritrea, din Eritrea cu naționalitate suedeză care a fost încarcerat, încarcerat fără proces. Mergem acum la raportul privind Macedonia. Domnul Pospișil Pane předsedo, já jsem s radostí podpořil tuto... Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea acestui raport care descrie situația din uh, Macedonia și care are în vedere procedura de aderare a acestui stat la Uniunea Europeană. Eu sunt convins că trebuie să oferim posibilitatea acestui stat să devină membru al Uniunii Europene și pe termen lung țărilor din Balcanii de Vest. Sunt foarte încântat uh, de faptul că Macedonia se ocupă de criza migranților și monitorizează ce se întâmplă la frontieră, mai ales că Grecia nu mai poate să gestioneze cum trebuie frontierele. De aceea ar trebui ca Macedonia să fie privită ca un partener important pentru Uniunea Europeană. Din păcate, însă, Grecia blochează procesul de aderare din cauza chestiunii numelui. Sunt uh, probleme minore și nu ar trebui ca de asta să depindă viitorul Macedoniei. Mulțumesc, domnule președinte Bosnia-Herzegovina și Turcia se confruntă cu sunt într-o situație proastă în ceea ce privește discuțiile, negocierile de aderare. La fel și Piromul. Discut, disputa cu Grecia, tensiunile cu Bulgaria. Iată de ce sunt îngreunate negocierile cu Macedonia. La ora actuală? Negocierile nu au fost începute din cauza poziției Consiliului, dar una dintre problemele existente o reprezintă instabilitatea politică în Macedonia și corupția, precum și uh, încălcarea libertăților, libertatea de exprimare și nu numai. Din păcate, nu se înregistrează progres. Dar, bineînțeles, am votat pentru acest raport, uh, această rezoluție în linii mari. Să sperăm că se face un pas înainte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am votat uh, cu grupul meu și uh, mai puțin uh, cu excepție amendamentul 7D care se referă la NATO. Irlanda este o țară neutră, așa că eu m-am abținut de la acest vot. Și pe această notă aș dori să spun că sunt de acord cu mare parte din amendamente. Macedonia își respectă responsabilitățile și trebuie să asigure implementarea la timp a tuturor angajamentelor într-o manieră durabilă, negociată, inclusiv angajamentul de a îmbunătăți relațiile de bună vecinătate, în așa fel încât să menținem recomandarea pozitivă de a deschide negocierile de, preaderare, de aderare. Este un punct foarte important și sunt de acord și cu cererea AFET de a se angaja într-un dialog politic structurat, mai ales având în vedere pregătirea alegerilor din 15 iunie, foarte critice pentru uh, fosta Republică Iugoslavă Macedoniei. Mulțumim, doamna Macovei <clears throat> este adevărat că macedonia se confruntă cu cea mai mare criză politică din două mii unu încoace. este în același timp adevărat că vocea societății civile în macedonia este tot mai auzită și se implică activ în soluționarea acestei crize. destabilizarea macedoniei înseamnă blocarea unor proiecte importante care amână dezvoltarea societății. macedonia face eforturi pentru aderare și acestea nu trebuie ignorate de ani de zile comisia recomandă consiliului să i se dea macedoniei o dată pentru începerea negocierilor și uh, consiliul refuză datorită intervenției greciei. e cazul ca grecia să renunțe să minimalizeze aceste eforturi uh, și să dea drum liber uh, eforturilor de integrare și activității din macedonia. implicarea macedoniei în soluționarea crizei migranților este importantă și am văzut deja măsuri luate de autorități situația fragilă a macedoniei cere ajutorul nostru concomitent cu asumarea angajamentelor politice pe care macedonia și le a luat și noi trebuie să ne respectăm angajamentele față de macedonia altfel ne pierdem credibilitatea. mulțumesc. Uh, trecem acum la raportul privind muntenegru. domnul mamikins. Uh, mulțumesc domnule președinte în ciuda unor probleme de politică internă, Muntenegrul a început uh, negocierile de aderare acum patru ani și a, a fost una dintre țările care au înregistrat cel mai mult succes. Și uh, moneda euro încurajează uh, procesul de reformă. În ultimul an s-au înregistrat uh, rezultate și în ceea ce privește statul de drept. Poate că progresul nu este la fel de rapid cum am fi vrut noi, dar, dar revoluțiile sunt pozitive. Și sistemul uh, de învăț- învățământul este reformat și este un raport foarte bun. Eh, Mulțumesc, spune Kelly. Am votat cu grupul meu pe raportul Muntenegru și n-a fost greu pentru că noi suntem cu toții uh, cu simț al realității. Montenegro a depus importante eforturi și sperăm să fie membru al Uniunii Europene pe viitor. Avem multe state care vor să fie în Uniunea Europeană, altele ca Regatul Unit care încearcă să plece din Uniunea Europeană. Și, totodată, trebuie să recunoaștem un lucru. Muntenegru a făcut un progres uriaș la nivelul drepturilor civile, la nivelul drepturilor femeii și trebuie să recunoaștem aceste lucruri pentru că nu mai putem accepta ca oamenii să fie tratați prost. Trebuie să ajutăm uh, Muntenegru să se ajute singur, să reducă sărăcia și să fie în Uniunea Europeană. Muntenegru a deschis 22 de capitole, din care două sunt deja parțial închise. E un pas important către Uh, uniune. trebuie subliniat efortul vizibil pe care guvernul îl face în lupta împotriva terorismului și a jihadismului islamic. Uh, revenind însă la problema esențială nerezolvată a țării aceasta este corupția. adoptarea unor coduri de etică pentru judecători nu va schimba realitatea aceste așa zise legi soft uh, nu pot fi aplicate și nu vor avea efect în țările din această regiune. Uh, nu există condamnări de mari corupți nu există investigații serioase și eficiente pe astfel de dosare și ca atare nu există nici confiscări. Uh, adoptarea de legislație mai ales când e vorba de o legislație uh, destul de lejeră ca să spun așa fără sancțiuni este inutilă numai realitatea și numai efectele concrete calculate în număr de dosare de condamnări pot arăta sau nu Uh, face dovada luptei reale cu corupția. la fel se întâmplă și cu crima organizată iar spălarea de bani și ea este o urgență nerezolvată în muntenegru. știu că este greu dar se poate cu hotărâre și curaj și nu cu frică de clasa politică. trecem acum la raportul domnului gualtieri. domnul mamikins Eh, Mulțumesc, domnule președinte. După cum știm, în 2012, în, ca urmare a crizei, uh, o nouă politică bancară de la nivel bancar, de la nivel național și supranațional uh, a fost instituită, ceea ce este salutar. Eu doresc ca reformele structurale să fie grăbite în sectorul bancar pentru ca acesta să fie mai rezistent unor crize pe viitor. E vorba mai ales de băncile mari. Deponenții, clienții băncilor vor avea de câștigat, fiindcă depunerile, depozitele vor fi garantate în principiu și se vor prevede despăgubiri indiferent de locație. Domnul Tacula. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, votat împotriva acestui raport cu privire la Uniunea Bancară, deoarece eu cred că aici, în Europa, am reușit să ne descurcăm foarte bine, ba chiar prea bine cu sectorul bancar și aș putea spune că depozitarii și contribuabilii europeni până la urmă au plătit din cauza unor uh, politici negândite ale băncilor și avem multe exemple din criza trecută și mă tem în acest context că Uniunea Europeană prin uh, Uniunea Bancară va fi o Uniune moartă cu datorie mutualizată. Sunt pro-european uh, și aș dori foarte tare ca Uniunea Europeană să Uh, se dezvolte ca o uniune de state independente, însă asemenea structuri, cum ar fi Uniunea Bancară, care vin cu solidaritate și uh, punerea comună a datoriei sunt lucruri care nu sunt de acord. Trebuie să ne bazăm pe un fond sănătos și să ne îndepărtăm de politici comune de acest stil. Um, domnul uh, Kelly Uh, uh, Încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte, și vă, vă felicit pentru modul eficient în care conduceți plenara și cu umor. Bineînțeles, uh, noi nu asociem băncile cu umorul și nu prea avem de ce să râdem sau de ce să ne bucurăm în ceea ce privește modul în care se comportă băncile cum s-au comportat băncile înainte de recesiunea economică și în timpul acesteia. Și la mine în țară, iar mă bucur enorm că Uniunea Europeană se ocupă de acest subiect de supraveghere a băncilor și că avem aceste teste de rezistență și așa mai departe și reguli care se aplică uh, în Uniunea Europeană, fiindcă într-o țară mică precum uh, Irlanda e ușor să fie lucrurile talmeș-balmeș, care, ceea ce duce la abuzuri. Acum avem posibilitatea să creăm o adevărată uniune uh, Uh, bancare unde băncile să funcționeze eficient și unde contribuabilii nu vor fi cei care să plătească daune la sfârșit și sper să nu se mai spună niciodată fraza prea mare pentru a avea faliment. Trebuie să tragem linia și, și să, și să se acționeze în conformitate cu regulile europene care trebuie să aplice celor 28 de state membre. Twice. I'm thanking you twice. Uh, domnul Anemans Dragi colegi, criza financiară care a început în anul 2007 peste tot în lume a făcut ca politicienii să-și dorească să scape de riscuri din sectorul economic, încercând să sporească uh, tampoanele de capital și încer încercând să uh, trateze sectorul financiar într-un mod aparte, dar Uniunea Europeană profită de această abordare. Uh, Adică încearcă să ignore prin uh, abordarea de unificare întreaga problemă. Întreaga Uniune Bancară cu pilonul 3 se vrea a acoperi o schemă de garantare a depozitelor cu noi uh, transferuri de la nord la sud. Iar în ceea ce privește moneda euro, uh, spirala va fi una în jos fără niciun fel de control. Am votat împotrivă. Bine domnule președinte am votat acest raport pentru că eu cred în nevoia unei uniuni bancare aceasta jucând un rol cheie în finanțarea investițiilor în mod deosebit pentru întreprinderile mici și mijlocii. dacă se reduce riscul bancar scad și riscurile de creditare pentru imm uri. cred în mecanismul unic de supraveghere dar este necesar evident să avem o supraveghere de calitate. nu trebuie ca datorită unei prudențe exagerate a sistemului bancar să se transfere tot riscul clienților în mod special imm urilor imm urile condițiile de finanțare pentru imm uri sunt foarte importante pentru a avea acces la finanțare și pentru a nu bloca inovarea și retehnologizarea de aceea am votat raportul și mă bucur că în raport se prevede responsabilitatea comisiei care trebuie să garanteze condiții de concurență echitabilă în piața internă. mulțumim. cu aceasta ședința se suspendă până la orele. cincisprezece